Uh, este uh, disponibil. Textele aprobate au fost distribuite. Sunt observații? Se non ci sono osservazioni, il processo verbale. Dacă nu sunt obiecte